Vom începe ședința de vot. Vă atrag atenția asupra faptului că încă de la primul vot avem un vot cu apel nominal, de aceea vă rog să vă instalați. Bun, je vais lancer, puis je laisserai du temps. Pour... Euh, voilà, voilà. L'ordre du jour appelle... Pe ordinea de zi avem votul în funcție de procedura simplificată a raportului domnului Paulo Costa cu privire la acordul între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile. Se supune la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est ouvert. S-a deschis votul. le monde a voté? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Pe ordinea de zi avem votul prin procedura simplificată al raportului doamnei Diana Wallace. Regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei. Se supune la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. S-a deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Pe ordinea de zi, prin procedură simplificată, avem votul raportului doamnei Wallace cu privire la regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiune între societățile din diferite state membre. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Botopulos cu privire la adaptarea regimului lingvistic aplicabil recursurilor formulate împotriva deciziilor Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Velder cu privire la relațiile economice și comerciale cu Balcanii Occidentali. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei McGuinness cu privire la politica agricolă comună și siguranța alimentară mondială. S-a, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Grabovska cu privire la perspectiva de dezvoltare a dialogului civil pe baza tratatului de la Lisabona. Vot cu apel nominal, Domnul Beasley a cerut să ia cuvântul, vă rog. Merci beaucoup, Madame we do seem to be having rather a lot of nominal votes at this moment which is a little irksome for people like me whose machine. Pentru persoane ca mine există dificultăți pentru că nu funcționează mașina de vot și uh, am semnalat acest lucru încă de ieri. Am solicitat un răspuns din partea tehnicienilor. On vous envoie un technicien tout de suite. Je vous suggère... Vă trimitem un tehnician cât mai repede. Vă sugerez să găsiți un loc liber în așa fel încât să aveți mașina care funcționează. Deci, pe ordinea de zi, raportul doamnei Grabovska, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Adopté. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Weiler cu privire la practicile comerciale ale întreprinderilor față de consumatori pe piața internă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domn, domnului Guerrero cu privire la abordarea ecosistemică a gestiunii pescuitului. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la un raport al doamnei Clas. Vă semnalez faptul că e nevoie de o majoritate calificată. 300 92 de voturi. Examinăm poziția comună. Se supune la vot blocul 1 de compromis. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Declar poziția comună aprobată astfel, așa cum a fost ea modificată. Trecem acum la examinarea în a doua lectură a poziției comune a Consiliului cu privire la punerea pe piață a produselor fitofarmaceutice. Raportor este doamna Breer. Vă spun că de pe acum că amendamentul 181 a fost declarat ca fiind inadmisibil. Trecem acum la examinarea poziției comune. Mai avem și aici nevoie de o majoritate calificată. Se supune la vot blocul de compromis numărul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, se supune la vot amendamentul 46. Avem articolul 4, aliniatul 7, amendamentul 46. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Se supune la vot partea corespondentă a amendamentului 178. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 169. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Se supune la vot partea corespondentă a amendamentului 178. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 180 este inadmisibil și declar poziția comună adoptată astfel modificată. Trecem acum la raportul domnului Clinț cu privire la coordonarea dispoziției Se pare că e un adevărat succes. Spuneam deci, raportul domnului Clinț cu privire la coordonarea prevederilor legislative, de, reglementare și administrative cu privire la anumite organisme de investiții colective în valori mobiliare. Examinăm propunerea de directivă, se supune la vot blocul 1, de, nu, e, nu e vot nominal, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? abțineți, Se adoptă. Trecem acum la rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. ajungem acum la ultimul vot Bravo uh, și felicitări raportorului. Trecem acum, deci, la raportul doamnei Gotardi cu privire la finanțele publice în Uniunea Economică și Monetară în perioada 2007-2008. Propunere de rezoluție, trei amendamente din partea raportorului. Supun la vot aceste amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot ansamblul propunerii. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Ethan Harris cere să ia cuvântul. Președinte, Stimată doamnă președinte, am următoarea rugăminte. Când avem uh, ședințe solemne festive, atunci există eh, aici în sală o cameră de luat vederi care obturează într-un fel perspectiva celor care eh, se află în dreptul camerei. Oare nu ar fi posibil să modificăm puțin uh, uh, ordinea locurilor în sală atunci când trebuie instalate și aceste camere ale televiziunilor, pentru că trebuie să rezolvăm problemele. Vom semna la acest lucru autorităților competente. Domnul Itonaris dorește să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte am încercat să particip, să ofer și explicații după vot, dar dat fiindcă am trecut așa de repede peste voturi, se pare că nu uh, am primit documentul necesar. Am două explicații de vot cu privire la McGuinness și la raportul Braille. Dacă mi s-ar permite acest lucru, aș aprecia foarte mult. Domnule Hitan Harris, ca regulă generală, înscrierea pentru luarea cuvântului se face înainte de vot și uh, vă rog să faceți acest lucru, dar uh, vă vom accepta și explicațiile, nu este nicio problemă. Madame Doyle. Doamna Doyle acum. Likewise, if, if I could have the same forbearance... Dacă aș putea să obțin și eu acest lucru, și eu aș dori să propun câteva explicații de vot. Vă mulțumesc. Il n'y a aucun problème, madame. Nicio problemă, doamna Doyle și explicațiile noastre vor fi acceptate. Și acum vom trece la explicațiile de vot.